Aceste modificări vor fi validate. Comisia IMCO a propus uh, o corectură, uh, o erată uh, la unul din textele adoptate, care erată, conform regulii do, articolului 231 din regulament, va fi considerată validată dacă în timp de 24 de ore nu vor exista cel puțin 40 de semnături cu obiecții în acest sens. miercurea, uh, împreună cu președintele uh, Consiliului voi semna șapte acte legislative care au fost adoptate în procedură legislativă ordinară. Textele